și în numele înaltui reprezentant pentru politică externă. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar de Gucht. Dezbaterea s-a încheiat. La, au fost înregistrate șase amendamente de rezoluție din partea uh, verzilor B7 610 și 710 pe 2010 din partea grupului GUE și B7 673 pe 2010 din partea grupului PPE și din partea grupului ALDE și din partea grupului ECR. Și votul are loc mâine la ora 12. Următorul punct pe ordinea de zi este dezbaterea în ceea ce privește um, comerțul internațional. Este vorba de un raport al doamnei Saifi, drepturile omului în uh, legătură cu comerțul uh, internațional, apoi raportul domnului Jardot în ceea ce privește uh, comerțul internațional pe fundalul schimbărilor climatice și raportul domnului Desir în ceea ce privește responsabilitatea întreprinderilor în contextul în contextul, în acordurile comerciale internaționale. Inițial vor avea cuvântul raportorii, doamna Zaifi, mai întâi patru minute are la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Tema acestui raport este discutată de comunitatea internațională. Țările în curs de dezvoltare consideră că țările dezvoltate folosesc clauza drepturilor omului pentru a instaura un fel de protecționism disimulat, în timp ce țările dezvoltate acuză dumpingul social și de mediu pe care îl practică țările, țările în curs de dezvoltare. Aș vrea, am vrut să am o abordare pozitivă, apărând normele sociale și de mediu, și, inter- și spunând că acestea pot uh, juca împreună, pot avea un rol important împreună cu normele comerciale, dacă fiecare joacă rolul uh, pe care îl are. Trebuie să acționăm în conformitate cu textele de bază conform cărora Uniunea Europeană trebuie să contribuie la dezvoltarea durabilă, la comerțul liber și echitabil și la protejarea drepturilor omului. Acțiunea aceasta trebuie să se angajeze în același timp la nivel multilateral, bilateral și unilateral. Pe plan multilateral, Uniunea Europeană trebuie să încurajeze organizațiile internaționale, Organizația Mondială a Comerțului, mai ales să țină seama mai mult de normele sociale și de mediu. Aceste organizații internaționale Trebuie în același timp să își consolideze colaborarea între ele. De aceea propun ca Organizația Internațională a Muncii să capete statut de observator în sânul OMC. În ceea ce privește aspectele de mediu, cred că accesul, accesul la bunuri și tehnologii ecologice trebuie să constituie o prioritate, pentru că acest lucru ar permite promovarea de noi politici în materie de ocupare a forței de muncă și noi uh, oportunități de creștere pentru întreprinderile europene care au performanțe foarte bune în acest domeniu. Trebuie să ne gândim și la înființarea unei organizații mondiale a mediului, care ar putea fi sesizată în momentul în care apar cazuri de dumping de mediu. Nivelul pe plan bilateral, aici uh, Uniunea Europeană ar putea să dea un exemplu. Salut faptul că acordurile de liber schimb de nouă generație conțin o clauză referitoare la drepturile omului și aș vrea ca această practică să se extindă și la dezvoltarea durabilă. Comisia Europeană negociază astfel de acorduri și ar trebui să includă mai multe norme sociale și de mediu în uh, textul acordurilor care să fie respectate de toate, toți partenerii comerciali. Aceste norme de bază ar putea fi completate, după caz, de, cu convenții suplimentare, în funcție de gradul de evoluție economică, socială și de mediu al țării în cauză. Această abordare treptată și flexibilă ar permite o negociere mai justă și mai flexibilă cu partenerii noștri și ar duce la o mai mare echitate. Trebuie urmărită punerea în aplicare a acordurilor bilaterale. În acest sens propun ca studiile de impact să fie realizate înainte, în timpul și după negocieri. Și să nu se refere doar la dezvoltarea durabilă, ci și la drepturile omului. În fine, sper ca lucrurile să evolueze rapid pe plan multilateral și unilateral, am în vedere că sistemul generalizat de preferință trebuie să fie reformat cât de curând. După cum știți, sistemul generalizat de, preferin- de preferințe impune ratificarea în jur de 30 de convenții internaționale referitoare la drepturile omului, la dreptul muncii și la drepturile, dreptul de mediu și cu privire la buna guvernanță. Dacă aceste convenții au fost în mare parte ratificate, ele nu sunt uh, ideal aplicate. Și aici trebuie să se îndrepte eforturile noastre. Comisia trebuie să inițieze anchete și să anuleze preferințele acordate dacă, în anumite cazuri, convențiile nu sunt aplicate. În concluzie, putem lua anumite măsuri chiar de acum. Uniunea Europeană trebuie să acționeze pas cu pas și la toate nivelurile pentru a ajunge la un echilibru mai echitabil al relațiilor comerciale. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna colegă Saifi. Acum, pentru patru minute și jumătate, are cuvântul domnul Jado. Monsieur le Président, euh, Monsieur le Commissaire. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, bună seara. În acest moment în care Uniunea Europeană încearcă să își redefinească politica comercială în urma tratatului de la Lisabona, faptul că trei rapoarte sunt discutate în același timp cu privire la uh, teme care țin de același câmp al dezbaterii politice și publice, uh, ce înseamnă comerțul, cum trebuie să ținem cont de chestiunile sociale, de mediu sau de drepturile omului, o asemenea circunstanță este binevenită. Pentru că avem, uh, suntem într-o stare de schizofrenie permanentă. Pe de o parte, se poartă o dezbatere publică peste tot în ceea ce privește întreprinderile care se delocalizează, drepturile sociale periclitate, degradarea de mediu care se accentuează și în același timp negociem acorduri de liber schimb în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului o uh, serie de măsuri care, din păcate, nu țin cont de dezbaterea publică în care se angajează cetățenii noștri. Cum putem explica opiniei publice azi că o minge de fotbal care intră pe piața europeană este produsă în, în condiții de uh, muncă decente, care respectă mediul și există un, o altă minge de fotbal care uh, uh, intră pe piața europeană, însă este produsă cu munca copiilor sau în state unde nu se permite activitatea sindicală, cum le putem explica că aceste minci nu sunt asemănătoare? Eh, trebuie să ținem cont, așadar, în acordurile noastre de chestiunile de mediu și sociale. Astăzi, în Europa, există o serie de state care, prin importurile lor, eh, compensează Uh, scăderea um, emisiilor de dioxid de carbon. O treime din uh, emisiile corespunzătoare Europei nu sunt localizate în Europa, ci corespund uh, produselor importate în Europa. Cum să explicăm opinii, opiniei publice că în același timp în care uh, încheiem un acord de liber schimb care va duce la o defrișare masivă, negociem în același timp la Cancun Uh, un acord care să împiedice defrișarea. Trebuie să facem legătura între aceste două aspecte uh, și subiecte. Atunci când am redactat raportul actual, uh, am colaborat foarte bine cu raportorii din umbră, cărora le mulțumesc. Sper că uh, acest lucru se va vedea și mâine la vot. Am încercat să nu vedem lucrurile în alb și negru. Am încercat să vorbim să nu spunem că lupta împotriva schimbării climatice va distruge industria europeană sau că, pe de altă parte, trebuie să punem accentul 100% pe uh, mediu. Atunci când vorbim de um, uh, importul de emisii de dioxid de carbon, am încercat să analizăm sectoarele care pot să fie protejate. În același timp și în ceea ce privește discuțiile la OMC în legătură cu antidumpingul. Uh, același lucru cu subiectele pe care am încercat să găsim un acord cu celelalte grupuri. Și aici cred că am reușit să ajungem la un acord care ține cont de ambițiile de mediu ale Comisiei și ale statelor membre. Sper din nou că mâine la vot acest spirit de cooperare constructiv Uh, va fi dovedit din nou și aș dori să mulțumesc tuturor colaboratorilor mei pentru munca depusă. Vă mulțumesc! Colegii Mulțumesc, domnule Jadot. Acum are cuvântul, timp de patru minute, domnul Dezir. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, și eu aș vrea, în primul rând, să mulțumesc colegilor de la Comisia INTA și raportorilor din umbră pentru cooperare în uh, elaborarea acestui al treilea raport. Astfel prezentăm mai multe propuneri inovatoare și concrete pentru a progresa în domeniul responsabilității sociale a întreprinderilor. După criza internațională, pagubele economice și sociale provocate de aceasta și după discuțiile cauzate de această criză, așteptările exprimate Convingerea noastră după toate acestea este că politica comercială comună a Uniunii Europene trebuie să contribuie mm, la atingerea obiectivelor legate de globalizare, mai ales obiectivele sociale și de mediu. Această reglementare se referă la state și la economiile lor, însă sigur că principalii actori economici sunt întreprinderile și, de aceea, și mai ales întreprinderile multinaționale care sunt protagoniștii principali ai comerțului internațional. Ele au profitat de deschiderea piețelor nu doar pentru a avea acces la consumatori, ci și pentru a-și externaliza o parte din producție și pentru a-și diversifica lanțul de aprovizionare, mai ales folosind țări cu costuri scăzute de producție și țări în care condițiile de mediu social nu sunt atât de stricte. Acest lucru a dus la o concurență mare între țări legate de atragerea investitorilor și, de multe ori, s-a ajuns la abuzuri intolerabile în ceea ce privește condițiile de muncă, încălcările drepturilor omului și uh, încălcările ale legislației de mediu. Um, dacă ne gândim la situația din Bhopal, victimele de acolo, na, da, Um, comportamentul companiilor petroliere în Africa sau în Birmania și în multe alte zone care distrug mediul înconjurător și folosesc muncă în sistem sclavagist. Asasinatul uh, sindicaliștilor în America Centrală. Sunt foarte multe exemple în acest sens. Sunt situații inacceptabile, mai ales pentru că e vorba de întreprindere care, întreprinderi care au sediul în uh, țări dezvoltate, inclusiv întreprinderi europene. Acum mai mulți ani s-a a început o dezbatere. Domnule coleg, uh, vă rog să vorbiți puțin mai rar, deoarece interpreții nu pot să țină pasul. Mulțumesc. Da. Cred că ar trebui să meargă mai încet și cronometrul atunci. De fapt, să fi fost întrerupt atunci când n-am vorbit, spune vorbitorul. S-a iscat o dezbatere urmată de adoptarea unei rezoluții la Parlament cu privire la responsabilitatea socială a întreprinderilor. Până aici, uh, progresele în acest domeniu nu s-au um, aliniat uh, dezbaterii legate de um, legislația de mediu. E vorba de reguli obligatorii aplicabile statelor, în timp ce uh, responsabilitatea socială a întreprinderilor este bazată pe norme neobligatorii. Și vorbim despre o globalizare care să respecte totuși normele de mediu social. Propunem să se introducă responsabilitatea socială a întreprinderilor în acordurile comerciale, o clauză în acest sens, în capitolul referitor la dezvoltare durabilă, în acordurile ILO, a Organizației Mondiale a Muncii, și trebuie să existe un angajament reciproc din partea Uniunii Europene și respectiv a partenerilor săi, prin care întreprinderile să fie încurajate să-și asume astfel de responsabilități. Trebuie urmărite și studiile din partea sindicaliștilor, trebuie să existe obliga- obligația de a publica bilanțul comercial, obligație de raportare, obligație la, la diligența întreprinderilor. În fine, în cazul în care se încalcă grav aceste angajamente și în cazul în care se încalcă drepturile sociale și de mediu, să existe mecanisme. Vorbitorul a fost întrerupt. Vă mulțumesc, domnule coleg, spune domnul președinte. Vă rog să înțelegeți că ați, ați avut la dispoziție patru minute și ați depășit deja, ați vorbit mai mult de 4 minute și jumătate. Și, domnule coleg, aveți și dumneavoastră imediat, veți avea ocazia să vorbiți imediat. Între, între timp am spus că mă voi uita cu atenție și la ceas. Dacă ne dorim dezbateri uh, aprins, acest lucru nu înseamnă că trebuie să citiți cât mai repede discursul dumneavoastră. Și acest lucru este valabil nu doar pentru dumneavoastră, ci și pentru restul uh, colegilor deoarece pe internet sunt uh, transmise dezbaterile noastre cu interpretare. Și dacă interpreții nu pot să uh, țină pasul cu dumneavoastră, atunci ascultătorii nu vor putea înțelege aceste dezbateri. De aceea cred că fiecare dintre dumneavoastră trebuie să se limiteze la uh, timpul acordat pentru că oricum la sfârșit va exista și o procedură a intervențiilor uh, spontane în ceea ce privește regulamentul. Domnule președinte, este a doua oară când văd că președintele întrerupe un vorbitor pe baza faptului că vorbește prea rapid. Nu știu cât de repede, cât de des uh, vorbiți dumneavoastră, însă dacă întrerupeți pe cineva, îi distrugeți fluxul vorbirii eu nu sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Dezir, însă uh, interpreții sunt angajați plătiți și dacă nu reușesc să uh, își efectueze munca, este treaba lor, nu este uh, datoria președintelui să întrerupă vorbitorii. Ba da, domnule uh, coleg, este uh, sarcina mea. Dacă un, uh, un uh, alergător pentru care fuge 100 de metri uh, este plătit cu 100 de milioane de euro, nu va reuși să alerge de acei 100 de metri în 5 secunde. Așadar, sunt obligat să întrerup când este cazul. Sunt membru al Parlamentului deja de 13 ani și știu că în momentul în care interpreții nu mai pot să țină pasul, îmi uh, transmit acest lucru. Am aici un, un uh, buton pe care scrie mai rar și um, dacă un coleg se plânge, doar atunci uh, toate cabinele nu mai pot uh, lucra. Doamnă Perves. Îmi uh, permit tocmai ceea ce vă permite și dumneavoastră în comisia, în comisia dumneavoastră proprie. Și cred că este exact aceeași uh, situație. Acum are cuvântul domnul comisar de Gucht. Thank you, uh, Mr. President. Uh. Mulțumim, domnule, mulțumesc, domnule președinte. Vă asigur că dacă aș, ar trebui să fug 100 de metri, mi-ar lua cel puțin 15 secunde, deci pentru mine nu este o problemă. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorilor și Comisiei INTA pentru că pun accentul pe politica Uniunii Europene în sensul atingerii unor obiective economice, respectarea drepturilor omului, apărarea Uh, bunăstării economice și sociale, uh, dezvoltarea durabilă și uh, un parteneriat bun pentru climă. Înțelegeți că în timpul scurt pe care l-am la dispoziție nu pot să intru în detaliile fiecarei politici. Însă voi face câteva observații generale. Cele trei rapoarte au foarte multe puncte în comun. Toate se referă la uh, coerența politicilor și Eh, la necesitatea ca politica comercială să țină cont de obiectivele generale ale Uniunii Europene, în special cele sociale și de mediu. Sunt de acord că trebuie să utilizăm toate instrumentele care ne stau la dispoziție pentru a îndeplini aceste obiective. În același timp, trebuie să punem accentul pe faptul că acțiunile trebuie să fie îndreptate asupra instrumentelor care sunt cele mai adaptate. Politicile sunt factori cheie pentru a apăra eh, modelul social al Uniunii Europene. Sunt conștient că există așteptări uh, foarte ridicate. Însă, trebuie să vă amintiți că nu se pot rezolva toate problemele prin politica comercială. Există și alte politici care pot să aibă rezultate mai bune. De asemenea, trebuie să fiți conștienți că uh, diversele interese trebuie să fie puse în echilibru și trebuie făcute compromisuri. De asemenea, există diverse provocări uh, care țin de instrumente autonome, cum ar fi GSP, uh, acorduri bilaterale sau multilaterale. Raportul doamnei Saifi în legătură cu uh, drepturile fundamentale, standardele sociale și de mediu, uh, recunoaște că uh, aceste standarde uh, permit posibilități diferite. Comisia are posibilitatea să ceară acțiuni suplimentare, însă este nevoie și de participarea celelalte părți, în special atunci când ne referim la acordurile multilaterale, un consens poate să fie extrem de dificil. Uniunea Europeană are un interes general de a îmbunătăți buna guvernanță, de a crește coerența acțiunilor sale în diverse forumuri, la Organizația Mondială a Comerțului, Organizația Mondială a Muncii și așa mai departe. Cele trei rapoarte sublinează câteva direcții principale. Trebuie să fim pragmatici și să discernem între pașii practici care vor uh, avea succes pe termen scurt sau pe termen lung. Trebuie să ne dăm posibilitatea de a gândi în perspectivă, pentru că Vrem ca politicile din domeniul comerțului să aibă un impact și să aibă rezultate. Același mod de gândire se aplică prevederilor din acordurile de liber schimb, care nu trebuie să fie pure declarații de intenție. Acestea trebuie să fie practice. În legătură cu raportul domnului Jadot cu privire la schimbările climatice, există multe opțiuni pentru a reduce uh, riscul de importare a emisiilor la costuri rezonabile. Știm de asemenea că opțiuni cum ar fi măsuri la frontieră a, a, pun probleme de mă, măsurători. Uniunea Europeană trebuie să fie precaută și să analizeze orice măsură înainte de a trage o concluzie. Uniunea Europeană trebuie să continue, continue să examineze toate opțiunile fezabile. În ceea ce privește raportul domnului zi, în ceea ce privește responsabilitatea socială a întreprinderilor. Am luat notă de faptul că Uniunea Europeană ar trebui să, Comisia ar trebui să susțină și nu să reglementeze această responsabilitate socială. Raportorul a explorat uh, diverse considerații politice și practice. Responsabilitatea corporativă uh, nu poate să înlocuiască responsabilitatea de a punere în aplicare a legilor. De, și de asemenea, organismele de stat nu au rolul de a uh, reglementa politicile întreprinderilor. Există și uh, liniile directoare ale OCDE în ceea ce privește politicile corporatiste în 2011. Este un proces în care ne-am angajat activ. Rapoartele pe care le discutăm astăzi includ uh, orientări în ceea ce privește direcțiile de a îmbunătăți transparența și eficienta, eficiența acțiunilor noastre în ceea ce privește acțiunile sociale și de mediu, inclusiv uh, prevederi în ceea ce privește responsabilitatea uh, socială a întreprinderilor. Aceste orientări uh, trebuie să fie luate în considerare cu Um, observațiile pe care le-am făcut. Vom avea o serie de ocazii în anii următori să revizuim și să discutăm aceste probleme, inclusiv în contextul um, procedurii de consimțământ al Parlamentului în, cu privire la legislația viitoare trebuie să ne asigurăm că politica comercială reflectă preocupările sociale. Trebuie să um, avem obiective ambițioase, dar și uh, așteptări realiste. Vă mulțumesc, domnule comisar de Gucht. Acum, uh, din partea comisiilor, în primul rând, domnul Martin, din partea Comisiei AFET. Vă mulțumesc, domnule uh, președinte. Se pare că um, se pune întrebarea dacă politica europeană ar trebui să obțină uh, cele mai mari uh, profituri sau să urmărească alte obiective mai importante, promovarea unui model social, a drepturilor omului și a valorilor democratice. Cei trei raportori au afirmat că ur, au uh, susținut următoarea, ultima variantă și așa a făcut și uh, comisarul. Și într-adevăr, um, standardele, standardele de muncă sunt prevăzute în acordurile comerciale. Însă facem acest lucru într-un mod care, ne, care să ne permită să asigurăm respectarea acestor uh, standarde. Și Comisia, Comisiile, Parlamentul European are îndoieli în, în acest punct de vedere și după părerea noastră, pe viitor ar trebui să ne asigurăm ca pe viitor un asemenea acord de comerț trebuie să fie analizat și încheiat astfel încât să există și uh, asigurarea acestor drepturi. Și cred că Uh, sistemul de suspendare a acestor acorduri pe baza încălcării uh, drepturilor umane trebuie să fie mai uh, transparent. Și considerăm de asemenea că în ceea ce privește SPC Plus, trebuie, cred, că trebuie să existe indicatori mult mai consecvenți și mult mai transparenți pentru a ne asigura că standardele respective se află la un nivel înalt. Toți raportorii au uh, arătat foarte clar că comerțul nu trebuie să reprezinte un obiectiv în sine, ci trebuie să facă pur și simplu dintr-o strategie mai globală pentru a avea o planetă mai sigură și mai sănătoasă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Martin. Pentru Comisia DEVE există doi vorbitori. Primul este domnul Kaczmarek. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Mă bucur că domnul comisar de Gucht, precum și raportorii, înțeleg că dacă vrem să respectăm standardele sociale și de mediu, trebuie să ne armonizăm normele, care sunt importante nu doar pentru comerțul internațional, ci și pentru cooperarea în vederea dezvoltării și pentru punerea în aplicare a unor valori pe care le considerăm fundamentale. Comisia mea a înaintat comentarii la raportul doamnei Saifi, în, prin care am indicat că nerespectarea drepturilor omului de către anumite companii are loc. Subliniem și nevoia de a respecta standardele OIM. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Acum doamna Grez, un minut. Aș dori, în primul rând, în numele Comisiei DV să reiau câteva idei principale. De, în urma schimbării climatice suferă populațiile cele mai vulnerabile și participarea acestor uh, populații la elaborarea politicilor comerciale este esențială. De asemenea, politicile europene comerciale trebuie să fie coerente cu lupta împotriva schimbării climatice și lupta împotriva sărăciei. Cerem introducerea unei clauze de mediu în toate acordurile OMC, revizuirea mecanismului de dezvoltare uh, curată, uh, și 20% din uh, emisii sunt datorate transportului. Trebuie să susținem circuitele scurte în agricultură, în primul rând, care ar permite crearea de locuri de muncă uh, în Europa și în statele în dezvoltare, precum și reducerea emisiilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Gres. Acum, în numele Comisiei pentru Ocuparea Locurilor de Muncă, doamna Beres. Domnule președinte, domnule comisar, în numele Comisiei pentru ocuparea forței muncă și afaceri sociale. Salutăm uh, raportul de de, de zi uh, în numele Comisiei INTA. La comisia noastră s-a vorbit despre rolul uh, responsabilității sociale a întreprinderilor dacă acesta are o menire în sine, dacă este un scop în sine sau dacă trebuie să aibă un impact asupra legislațiilor, legislațiilor naționale în momentul în care uh, ea este aplicată mai multe companii. Dezbaterea nu s-a încheiat, nu am ajuns la o concluzie de, definitivă, am vorbit despre rolul managementului întreprinderilor și ar trebui să continuăm această dezbatere. După părerea noastră, responsabilitatea socială este esențială dacă dorim ca în cadrul acordurilor comerciale să luptăm împotriva fraudei fiscale, împotriva muncii la negru. De asemenea, suntem de părere că printre actorii indispensabili pentru ca responsabilitatea socială a întreprinderilor să fie pusă în valoare, se numără sindicatele. Dialogul social cu, la nivelul comitetelor europene de întreprindere trebuie să fie mobilizat 100%. Aceste comitete au o responsabilitate foarte mare, esențială. Pentru a utiliza la maxim aceste instrumente, Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU trebuie să respecte și să acorde, are un rol indispensabil pe care trebuie să, de care trebuie să ținem seama. Apoi, responsabilitatea socială a întreprinderilor este un instrument pentru competitivitate care trebuie folosit chiar dacă în momentul în care se ajunge la un consens, în momentul în care responsabilitatea socială a întreprinderilor este definită prin norme admise de toată lumea, ea ar trebui să se răsfrângă, fără să înlocuiască, asupra reglementărilor pe piața muncii sau asupra acordurilor mm, colective de muncă. În fine, această responsabilitate, inclusiv în cadrul acordurilor comerciale, trebuie să fie un fenomen dinamic și să se adapteze la noile domenii acoperite. Mulțumesc, domnule președinte. mulțumesc, doamnă Beres. Tot pentru două minute și numele aceeași comisii are cuvântul domnul Howitt. Um, am fost raportor uh, în acest uh, domeniu și salut uh, această inițiativă companiile spun că au uh, propria, propriile inițiative de răspundere socială uh, și uh, salut inițiativa domnului comisar. În ultimii ani m-am implicat în, în respectarea intereselor Uniunii Europene de a pune în prim plan aceste interese pe plan global și sprijin uh, paragraful 25 pentru ca uh, acordurile comerciale de viitor să uh, respecte aceste orientări și sper că și acest lucru va fi revizuit pe viitor. Așa cum a spus domnul profesor John Ruggie, Sprijin și eu faptul că companiile și firmele ar trebui să dea dovadă de atenție și sprijin președinția uh, suedeză în uh, includerea recomandărilor Comisiei în concluziile Consiliului. Ar trebui să existe un, uh, o, o critică uh, serioasă în ceea ce privește politicile firmelor. În ceea ce privește um, inițiativa de raport uh, global, sprijin inițiativa în ceea ce privește paragraful uh, 15, însă și uh, inițiativa Comisiei în ceea ce privește um, aspectele financiare, mergem în direcția uh, potrivită, cred. Vă mulțumesc și uh, doresc să vă uh, atrag atenția că uh, Um, am vrut să vă întrerupt, să vă întrerup pentru că ați vorbit prea repede și de aceea doresc să rog din nou colegii să respecte un ritm normal de vorbit. Următorul are cuvântul domnul Caspari în numele grupului PPE. Um, domnule președinte, dragă uh, Rainer Wieland, dragi colegi, aș dori să-i felicit pe cei trei raportori pentru rapoartele lor Cred că această discuție uh, este un exemplu foarte bun despre cum putem găsi un uh, punct comun aici în Parlament. Aș dori să mă concentrez însă asupra unui punct. Am impresia că în, această, în aceste trei rapoarte discutăm foarte intens despre uh, contribuția politicii comerciale la, acele, la aceste trei domenii. La domnul Desir este vorba de firme, apoi uh, de drepturile omului și despre uh, mediu și uh, explicăm care poate să fie contribuția politicii comerciale în aceste uh, domenii. Însă care ar putea să fie contribuția fiecărui acestui uh, domenii? Cum putem să-i obligăm pe cei care sunt implicați în aceste domenii să-și uh, îndeplinească sarcinile proprii din respectivele domenii. Și cred că cu toții ne dorim aceleași obiective, însă cred că uneori cerem prea mult uh, politicii comerciale dacă uh, restul domeniilor politice nu își fac propriile teme de acasă. Și aș putea să dau uh, exemplu um, Um, a ceea ce s-a întâmplat în uh, Copenhaga. Deoarece dacă la Copenhaga nu am ajuns la un acord, cred că nu putem să cerem uh, găsirea unui acord care să rezolve problemele, problemele de mediu din partea politicii comerciale. Și cred că ar trebui să vedem exact care vor fi uh, contribuțiile celorlalte domenii politice și de aceea îmi doresc ca pe viitor să acționăm mai mult și nu doar să discutăm. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Caspari. Următorul în numele grupului uh, SND, domnul Arsenis, pentru un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar de Gucht. Deseori uh, se discută despre uh, cum este posibil să luăm măsuri pentru combaterea schimbărilor climatice. Ei bine, schimbările climatice reprezintă un domeniu atât de larg încât uh, în acest uh, moment este foarte greu să discutăm despre această temă. Însă trebuie să luăm anumite măsuri și să stabilim anumite norme. Și o soluție și soluțiile uh, în acest domeniu ar putea să fie reprezentate de acest echilibru um, legat de taxe. Și Cred că, într-adevăr, trebuie să analizăm cu atenție asemenea uh, instrumente. Acest lucru s-a întâmplat și în, în, în Belgia și în Franța. Vă mulțumesc, domnule Arsenis. Acum, pentru două minute și jumătate, numele grupului ALDE, domnul Kazak. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, în primul rând aș dori să mulțumesc celor trei raportori, domnul Desir, pentru munca lor în rapoartele lor. Salut ideea că drepturile omului, clauzele de drepturile omului cu caracter obligatoriu trebuie să fie incluse în uh, acordurile internaționale, trebuie să se acorde o atenție mult mai mare și implementărilor. Uh, țin să atrag atenția asupra uh, drepturilor de muncă, uh, drepturile copiilor și ale femeilor. Aceste instrumente, precum și SPG+, sunt instrumente eficiente pentru a încuraja valorile democratice în țările partenere. Însă trebuie să existe o legătură între clauzele privind drepturile omului și SPG+. Trebuie să se colaboreze uh, între uh, OMC și uh, Organizația Mondială a Muncii, precum și Organizația Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului. În, uh, nu în ultimul rând, ca reprezentanții ai cetățenilor europeni, trebuie să fim informați de, în, în legătură cu negocierile din comerțul mondial Uh, pentru a ne asigura că sunt respectate prerogativele noastre uh, din tratatul de la Lisabona. În ceea ce privește raportul domnului Jadot, trebuie să încurajăm comerțul ecologic, însă trebuie să avem grijă cum se identifică aceste uh, întreprinderi ecologice și trebuie să punem de asemenea accentul pe încurajarea unor surse de energie ecologice și pe înființarea unui preț corect care să țină cont de uh, schimbarea climatică. Dat fiind faptul că acordurile globale pentru a lupta împotriva uh, schimbării climatice nu, probabil nu vor fi semnate în curând, uh, Uniunea Europeană va trebui să își adopte propriile obiective și uh, biocarburanții și biomasa trebuie să fie incluse în criteriile de uh, Uh, stabilitate. Aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor și uh, sper că rapoartele vor avea un uh, impact asupra negocierilor comerciale ale Uniunii. Fracțion. Vă mulțumesc, domnule Casac. Acum, în numele grupului uh, Verzilor, domnul uh, Taylor, pentru două minute și jumătate. Uh, thank you, Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Am fost raportor din umbră din partea verzilor pentru rapoartele SAIFI și DEZIR și le salutăm ca fiind un pas înainte spre mai mult, spre un nivel mai bun de drept, de respectarea drepturilor omului și standarde sociale în uh, relația cu partenerii comerciali. Dacă partenerii comerciali doresc să aibă acces pe piața profitabilă a Uniunii Europene, trebuie să încurajăm pe aceștia să respecte standarde normale acasă și să asigurăm acest lucru prin clauze obligatorii în acordurile comerciale. Aceasta ar fi o metodă. Doamna Saifi, eforturile dumneavoastră au fost excelente. Discutați despre impactul um, respectării drepturilor omului și standardelor sociale și de mediu la diferite niveluri. Suntem de acord cu sugestia doamnei Saifi să se înființeze Organizația Mondială a Mediului și să se consolideze statutul OIM. Suntem de acord cu capitolul de dezvoltare durabilă în acordurile de, limbe, de liber schimb și dorim ca acesta să aibă un caracter obligatoriu. Apoi, programele de sisteme generalizate de preferințe ar trebui să fie să capete un caracter obligatoriu. Însă nu, sunt de, nu suntem de acord cu raportoarea care spune că clauza privind drepturile domnului în acordul Levimeții cu Columbia a fost mulțumitoare. Mm, din potrivă, ni se pare că sunt uh, luate în râs aspirațiile Parlamentului în ceea ce privește dreptul omului de această clauză. Suntem de acord cu domnul comisar care vorbea despre corporațiile multinaționale sau transnaționale ca propagatoare de efecte negative din punct de vedere social și de mediu. Acestea au profitat de liberalizarea relațiilor comerciale, au exploatat uh, forța de muncă ieftină și materiile prime ieftine, însă de multe ori nu au redistribuit bogăția pe care au creat-o în mod echitabil. Am, modific, am propus amendamente pentru ambele rapoarte și le vom sprijini pe amândouă la vot. În încheiere, aș vrea să spun că trebuie să se facă mai multe în ceea ce privește protejarea drepturilor omului și creșterea responsabilității sociale. Trebuie să ne stabilim prioritățile în aceste domenii și să impunem cerințe obligatorii, să nu ne bazăm pe coduri voluntare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Taylor. Acum are cuvântul domnul Van Dalen pentru un minut. Collega Safi heeft een goed rapport geschreven. Eh, domnul Saifi a redactat un raport excelent și trebuie să um, în acordurile comerciale cu statele partenere nu putem face excepție de clauzele sociale. Uniunea Europeană are relații economice cu Pakistanul, de exemplu, și vrem ca acest stat să uh, beneficieze din punct de vedere economic pentru a depăși problemele legate de inundații. Trebuie ca, însă trebuie ca legislația în ceea ce privește blasfemia, de exemplu, să fie schimbată în Pakistan. Nu trebuie să acceptăm ca în relațiile între India și Pakistan uh, să existe uh, norme acceptabile, cum ar fi uh, munca minorilor. Trebuie să adoptăm o poziție extrem de fermă în acest sens. Dalen... Mulțumesc, domnule Van Dalen. Acum, pentru două minute, în numele grupului GUE, domnul Scholz. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar de Gucht, stimați colegi. În aceste, uh, aceste trei rapoarte nu sunt tratate din întâmplare în comun și aș dori să mulțumesc uh, din inimă celor trei raportori, deoarece aceste rapoarte exp- exprimă foarte clar faptul că Parlamentul European dorește să stabilească politica comercială într-un cadru mai larg. Și cred că de aceea este atât de actuală uh, dezbaterea de astăzi, deoarece, odată cu strategia comercială pe care ne-a prezentat-o domnul comisar, am uh, văzut uh, multe propuneri concrete cu care suntem de acord. Protejarea mediului înconjurător, protejarea demnității umane, toate acestea sunt sarcini generale ale oamenilor. Și um, acestea trebuie să fie um, să se afle deasupra intereselor comerciale și cred că, după părerea mea, uh, o politică comercială modernă trebuie să țină seama de aceste aspecte progresul uh, uh, social și statul de drept se, um, sunt în interesul uh, economiei europene. Și astfel economia europeană este capabilă să se um, interconecteze cu alte economii. Însă acest lucru nu se poate întâmpla în lipsa unui cadru statal. Și aș dori să sprijin anumite, um, aș dori să uh, subliniez faptul că în anumite puncte ar fi trebuit să mergem mai departe. Salutăm faptul că unele uh, firme au inițiative uh, voluntare în acest, în acest sens, însă foarte mulți oameni au drepturi doar pe hârtie. Aceste drepturi, de fapt, sunt ignorate în realitate. Prea des auzim de copii care lucrează în diferite fabrici și cred că o, o furnizare durabilă cu materii prime și cu energie, așa cum vă doriți dumneavoastră, domnule comisar, cere și face necesar ca noi să ținem seama de aceste aspecte ale celor trei uh, rapoarte. Vă mulțumesc, domnule coleg Scholz. Acum, pentru un uh, minut, domnul Earl of Dartmouth. Domnule președinte, Comerțul aduce prosperitate pentru părțile implicate și subliniez prosperitate reciprocă. Asta înseamnă că politicile comerciale nu ar trebui să fie împovărate cu o agendă politică. Pe plan personal, să știți că îi respect pe raportorii celor trei rapoarte. Însă filozofia din spatele lor a fost a fost învinsă la alegeri. Este o încercare de a manipula politica comercială a Uniunii Europene care, de la care, la care Regatul Unit nu are acces pentru a promova o agendă în general socialistă care, pe de altă parte, a fost respinsă în repetate rânduri. Pe plan politic, mașinațiunile raportorilor sunt destul de impresionante, însă, ca democrat, trebuie să refuz aceste lucruri și de aceea vom vota împotriva rapoartelor mâine. Vă mulțumesc, domnule colegă Luftdassmann. În numele celor neafiliați, are cuvântul uh, doamna Ștasen pentru un minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Um, cauzele și consecințele schimbărilor climatice se bazează pe o teorie, însă aceste schimbări climatice au devenit deja o convingere religioasă. Și Um, și acest lucru este exprimat în acest uh, raport. Se cere chiar o diplomație în ceea ce privește mediul înconjurător, însă Uniunea Europeană își dorește totuși să aibă și relații uh, comerciale. și partenerii uh, Uniunii Europene trebuie să-și dezvolte și ei uh, piața intersă, însă un uh, transport mărit înseamnă și mai multe emisii de dioxid de carbon, fapt care nu va folosi Uniunea Europeană. Uh, deci, până la urmă, este vorba de uh, țări concurente care au produse agricole concurente, de exemplu. Și cred că nouă ne lipsește aici um, o perspectivă economică. La punctul 57 la, al raportului uh, domnului Jadot se uh, vorbește despre uh, mărfuri care ar putea fi, care sunt transportate, dar care ar putea fi produse la fața locului. Cine a studiat economia știe care sunt uh, regulile. Specializarea în economie duce economia înainte. Și um, argumentarea naivă care se folosește în acest raport cred că nu este folositoare economiei. Și majoritatea uh, cetățenilor nu sunt interesați atât de mult în, de uh, schimbările climatice și nu cred că sacrificăm, nu trebuie să, nu, nu cred că trebuie să sacrificăm totul pe altarul schimbărilor uh, climatice și ne întrebăm cine va plăti până la urmă prețul. Vă mulțumesc, doamna Stassen. Acum urmează ceilalți vorbitori trecuți pe listă, inițial pentru două minute, doamna Hanslick. Pani komisarzu, na wstępie pragnę podziękować panu Desire za... Mulțumesc, domnul și domnule, domnul comisar. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Dezir pentru o colaborare excelentă pe tema raportului cu privire la responsabilitatea socială a întreprinderilor și cu privire la acordurile comerciale internaționale. Responsabilitatea socială este un subiect ca, despre care se vorbește de ceva vreme în contextul comerțului internațional. Și se fac trimiteri la această responsabilitate în negocierile comerciale cu Corea de Sud, Columbia sau Peru. Mulțumit acestui raport, Parlamentul subliniază nevoia de a extinde aceste trimiteri prin clauze referitoare la responsabilitatea socială a întreprinderilor. Și acest lucru ar trebui să ducă la o mai mare vizibilitate a responsabilității sociale a întreprinderilor și să încurajeze întreprinderile să aplice aceste principii. Până la urmă, este voința și angajamentul companiilor. Voința și angajamentul companiilor au un rol hotărător în decizia de a trece dincolo de standardele obligatorii juridic. În uh, vizita mea în India, pe care am uh, făcut-o de curând, am solicitat reprezentanților comunității de afaceri indiene să-mi spună ce părere au despre responsabilitatea socială a întreprinderilor. Și mi-au, aceștia mi-au dat exemple de activități care creează o imagine destul de optimistă. Raportul domnului Dezir ar trebui, cred, să extindă și mai mult responsabilitatea socială corporatistă. Mulțumesc foarte mult pentru atenție.

Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Conceptul și practica uh, răspunderii sociale a întreprinderilor a, s-a răspândit foarte mult în lumea firmelor în ultimul deceniu. Cine s-ar putea opune unor asemenea uh, valori? Companiile care își, uh, companii care își tratează bine angajații și respectă uh, mediul înconjurător. Și Comerțul internațional este uh, guvernat de acorduri între state. Însă ar trebui să uh, există o, o, un, un, un angajament real sau ar trebui să există un angajament uh, voluntar. Cetățenii europeni își devin din ce în ce mai conștienți și catastrofe naturale, cum a fost cazul BP, au arătat uh, că standardele companiilor europene care sunt active în exterior trebuie monitorizate. Nu trebuie să sprijinim o expansiune comercială a Uniunii Europene doar pe motive economice. Trebuie să uh, spunem la un moment dat că destul este destul. Dacă comerțul distruge mediul uh, natural și scade standardele de viață ale, uh, ale populației locale, doar guvernele pot stabili uh, standarde care uh, asigură uh, respectarea acestor drepturi și Uniunea Europeană trebuie să încurajeze firmele să adopte și să raporte și să raporteze răspundere sociale în toate activitățile. Fără acest lucru, această răspundere socială Um, nu, nu rămâne decât un, uh, o încercare de uh, relații uh, cu publicul ale unor firme. Salut, desigur, aceste rapoarte care încearcă să pună în centrul acordurilor comerciale această răspundere socială a întreprinderilor. Trebuie să spunem faptul că aceste valori rămân în continuare foarte importante în respectarea intereselor comerciale Uniunii Europene peste hotare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Berder. Urmă următorul uh, pentru un minut, domnul Henan. la Mulțumesc, domnule președinte. Comisia, apărând acordurile de liber schimb, a, și-a jucat rolul de instrument servil în serviciul unor interese care dăunează salariaților europeni. Concurența liberă este un mit care distruge vieți. Dacă într-adevăr concurența este liberă, atunci toate sistemele de dumping sunt posibile, dumping fiscal, social, monetar, de mediu. Și concurența este perturbată prin consecință. Salariații ajung în situații de mizerie. Pentru a lupta împotriva acestor tendințe, trebuie să fie controlate mișcările de capital, să fie distruse paradisurile fiscale să se urmărească sectoarele energiei, medicamentelor, culturii, formării și așa mai departe și să se definească și să se respecte criterii de, medii, de mediu și sociale care să garanteze legalitatea în activitățile comerciale și drepturile salariaților. Vă mulțumesc, domnule Henan. Următoarea are cuvântul doamna Köstinger pentru două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană Um, atât uh, are, are o responsabilitate mare în ceea ce privește acordurile comerciale, în ceea ce, uh, pentru respectarea standardelor uh, la care ținem și acesta trebuie să devină partea fiecărui acord. Și condițiile de um, condi- condițiile adecvate de muncă trebuie să fie sprijinite întotdeauna de um, Uniunea Europeană. Și aș dori să atrag atenția, să amintesc negocierile cu India și cu țările Mercosur. Uh, ce se întâmplă cu uh, munca copiilor, uh, traducerea, distrugerea resurselor. Trebuie să avem uh, obiectivul uh, creierii unor condiții adecvate în aceste țări. Și Comisia Europeană trebuie să integreze și pe viitor standarde înalte și să negocieze impunerea unor asemenea uh, standarde. Uh, la stabilirea acestor standarde nu este vorba însă doar de etică și de interesele Uniunii Europene, ci este vorba și de producătorii din interior și din, și din afara Europei. Este vorba de uh, dorința uh, consum- consumatorilor din Europa de a avea anumite produse. Și aș dori în final să mă refer la uh, raportul domnului Jadot. La articolul 48 este criticată masiv uh, politica agricolă europeană, deoarece uh, datorită măsurilor uh, acestora care au uh, consecințe negative asupra um, schimbărilor climatice. Însă, după părerea mea, uh, siguranța alimentară a celor 500 de milioane de cetățeni europeni are prioritate. Uniunea Europeană nu trebuie să devină dependentă de importuri, lucru care ar fi fatal pentru noi și trebuie să uh, subliniez faptul că avem o responsabilitate față de acest cetățen și de aceea nu pot să sprijin acest lucru. Vă mulțumesc, doamnă Köstinger. Acum începem procedura intervențiilor spontane. Acum are cuvântul prima doamna Roitova. Eh, pane předsedo, jsem nadmíru spokojená z nové strategie. Domnule președinte, mă bucură legislația în legătură cu Uh, comerțul internațional. În mandatul anterior am cerut constant ca politica comercială să devină un instrument pentru a reprezenta valorile europene pe piața mondială. Uh, standardele sociale și de mediu uh, sunt o metodă de a elimina condițiile inegale de muncă. De mai mult de șase ani am cerut ca toate acordurile comerciale să includă clauze care țin de drepturile omului și, de asemenea, în uh, acordurile cu preferințe generale. Ar trebui să interzicem importul în Uniunea Europeană a bunurilor produse în timpul uh, produse ca urmare a muncii forțate sau în condiții asemănătoare cu sclavia. Acest lucru se aplică și Chinei. Aș dori să Uh, o felicit pe colega Saifi, care arată că uh, uh, Parlamentul înaintează pe care cea bună. Da. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul uh, Micolașic. Vă mulțumesc, domnule președinte. Očakávané nastolenie rovnováhy medzi obchodným právom Posibilitățile care ni le pune la dispoziție tratatul de la Lisabona Uh, sunt uh, variate. Avem mai multe um, modalități de a demonstra că um, dăm dovadă de integritate. Trebuie să ne angajăm să sprijinim mai mult uh, drepturile omului. Și este important ca asemenea acorduri să fie încheiate de către comisie în care să uh, există clauze care se referă la drepturi uh, sociale și uh, la aspecte legate de mediul înconjurător. Și asemenea clauze și respectarea acestor clauze trebuie supravegată îndeaproape. Este importantă de asemenea protejarea sănătății și uh, acest aspect este foarte legat de protejarea vieții în, gener- în general și doresc să o felicit și pe uh, doamna Căslinger pentru textul uh, dânsei. Mulțumesc. Următorul vorbitor. Aș vrea să putem rezuma aceste trei rapoarte spunând că oamenii nu sunt uh, instrumente, piese pe tabla de șah a comerțului, ci că comerțul trebuie să joace, să fie în interesul oamenilor. un uh, euro câștigat pentru comerț în perioada actuală reprezintă mai mulți euro de pierderi din punct de vedere al mediului. Uh, ideea de a da mai multe puteri mm, Organizației Internaționale a Muncii este o idee foarte bună și ideea de a înființa o Organizație Internațională a Mediului. S-a vorbit și despre coordonarea pe plan local pentru investiții mai eficiente. Uh, Însă nu este suficient să vorbim despre toate aceste bune intenții. Trebuie rezultate concrete, trebuie să vedem diferite forme de punere în aplicare a acestor intenții și dorim ca și Comisia să aibă o poziție când vine vorba de reguli mai bune și de comerțul internațional. Mulțumesc, domnule Schlitter. Acum are cuvântul domnul Seghedi. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Partidul meu, Iobic, este preocupat de protecția mediului. Este convingerea noastră că nu este vorba de o criză economică, ci și de una ecologică în lume în acest moment. Subiectele de importanță crucială țin și de importurile de uh, alimente. Um, mâncăm, de ce să mâncăm pui din Brazilia sau uh, ardei din China când toate acestea pot fi produse în Europa? Avem nevoie de alimente produse la nivel local pentru a proteja industriile europene, IMM-urile și cetățenii. Trebuie să asigurăm securitatea alimentară din surse europene tehnologii ecologice care să devină obligatorii. zum Mulțumesc, domnule Segheti, și acum, la sfârșitul acestei uh, proceduri, a intervenția spontană, domnul Kelly. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pentru a avea uh, concurență în domeniul uh, comercial, trebuie să fii capabil să. trebuie să fii competitiv. S-a făcut o referință la uh, Mercosur și este adevărat că multe produse sunt, uh, intro, in, sunt importate în Uniunea Europeană, fiind produse la standarde inferioare celor din Uniunea Europeană. Însă există și aspecte pozitive. Unele dintre acordurile din ultima vreme sunt uh, acorduri foarte bune, de exemplu acordul de liber schimb cu Coreea și ar trebui să existe mai multe asemenea acorduri, deoarece toată lumea este de acord că și noi profităm și și cealaltă parte. Și cred că este. Um, am întrebat uh, Comisia care este situația cu uh, parteneriatul cu uh, Japonia. Vă mulțumesc. Vielen Dank, Herr Kollege Kelly. Vă mulțumesc, domnule Kelly. Îi dau cuvântul acum domnului comisar de Gucht. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. A fost o dezbatere foarte interesantă. Deși ideea din spatele celor trei uh, rapoarte este asemănătoare, aspectele diferite care s-au menționat nu își pot găsi răspunsul în timpul scurt pe care l-am. Unele lucruri sunt mai simple, altele sunt mai complicate, dat fiind cadrul instituțional în care funcționăm, cel al unei uniuni de 27 de state membre, care este și membră a OMC. Voi, uh, mă voi referi la aspecte care mi se par mie foarte importante pentru fiecare dintre raport. Din păcate nu pot epuiza toate aspectele la raportul Saifi. S-a vorbit despre statutul de observator pe care l-ar putea dobândi OIM în cadrul AMC. După părerea mea, cred că este loc de mai mare coordonare la nivelul organismelor internaționale. Apoi trebuie să spunem că pentru un echilibru al politicilor comerciale trebuie să ne propunem obiective fezabile este nevoie de timp pentru a pune în aplicare schimbări structurale și dacă aveți o abordare realistă legată de uh, statutul de observator al OIM, să știți că acest lucru va dura. Legat de propunerea făcută în raportul SAIFI să se facă o evaluare a situației privind drepturile omului și un raport aferent în cazul acordurilor de liber schimb, cred că acest lucru ar trebui să se aplice pe tot parcursul negocierilor. Și sunt mai degrabă sceptic cu privire la existența unei perioade speciale după sfârșitul negocierilor și până la punerea în aplicare a acordurilor. S-a vorbit despre acest lucru și azi dimineață într-un alt context, însă eu cred că ar trebui să rămânem la procedura din tratatul de la Lisabona, care spune foarte clar că este dreptul Comisiei să inițieze și apoi să înceapă procedurile de ratificare. Consiliul semnează, deci ia parte la procesul de ratificare și, de asemenea, Parlamentul European are dreptul și datoria de a ratifica respectivele acorduri prin vot. Asta înainte de inițializarea uh, punerii în aplicare și ca pre condiție a acesteia. Dacă vorbim despre evaluare de impact cu privire la drepturile omului, cred că ideea în sine este una bună. S-au adresat și întrebări concrete, de pildă cu privire la munca copiilor. Știți că în prezent negociem un acord de liber schimb cu India. Se vorbește, trebuie să abordăm aici și problema durabilității. India este sceptică în ceea ce privește un capitol legat de durabilitate în uh, acest acord, însă noi insistăm și vom continua să insistăm pentru includerea unui astfel de capitol în acord. Până la urmă, cred că așa se va și întâmpla. Capitolul va fi inclus. Vreau să vă rog ca mai târziu, când veți discuta acest subiect, să țineți seama de faptul că ideile unor țări terțe cu privire la acest capitol de durabilitate se referă nu doar la conținutul propriu-zis al capitolului, ci la, și la ideea că și la filozofia pe care o îmbrățișează aceste țări terțe pe subiectul respectiv. Legat de raportul Jadot, s-a vorbit despre necesitatea unui uh, capitol legat de schimbările climatice în fiecare acord sunt pentru durabilitate și pentru lupta pentru durabilitate. Viitorul nu ne aparține, însă trebuie să avem grijă ca toate elementele care intră în joc să respecte provocările climatice și să ne gândim la faptul că nu toate pot fi transformate în dispoziții în acordurile de liber schimb. Există un cadru mai amplu, există acordul la nivelul altor foruri internaționale și acolo unde este posibil, aceste aspecte trebuie incluse și în runda de dezvoltare de la Doha. Însă acest lucru este mai problema, problematic pentru că nu toți participanții la un astfel de acord multilateral se pot pune de acord cu privire la existența unui capitol referitor la schimbările climatice în rezultatul final. Însă poziția noastră este favorabilă acestei idei. În fine, legat de raportul domnului Dezir, Cred că el vine într-un moment foarte bun, având în vedere că există o nouă comunicare din partea Comisiei cu privire la responsabilitatea socială a întreprinderilor. Ea este pregătită, de fapt, acum. Comisia și membrii OCDE contribuie la actualizarea reperelor uh, actuale ale OCDE pentru reuniunea ministerială OCDE din mai anul viitor. În activitățile legate de social, responsabilitatea socială a întreprinderilor ne gândim la diferite metode de a promova acest concept în rândul companiilor, indiferent unde își desfășoară acestea operațiunilor, operațiunile, mai ales în ceea ce privește fezabilitatea și consecințele. Nu e vorba doar de un aspect legat de comerțul și de acordurile comerciale bilaterale și multilaterale. De curând, în Statele Unite s-a adoptat o lege prin care multinaționalele care își desfășoară operațiunile și au sediul în Statele Unite trebuie să dea dovadă de responsabilitate și să deruleze toate tranzacțiile financiare și să dea informații cu privire la materiile prime utilizate. Cred că este o inițiativă laudabilă care în prezent este scoasă din acordurile bilaterale. Aceste operațiuni cu materii prime nu și-au locul în acordurile bilaterale în prezent. Și sunt considerate pur și simplu ca operațiuni ale companiilor multinaționale. Însă dacă aceste companii au sediu social în Statele Unite, uh, Statele Unite pot să le impună acestor companii principiul pe care l-am enunțat. Și cred că ar fi bine să ne gândim să facem și noi la fel pentru companiile europene care își desfășoară operațiunile în țări din lumea a treia și apoi să extindem principiul și să-l aplicăm și unor țări ca, precum Canada, Australia. Și apoi să includem uh, mai multe activități industriale, industria de extracție, de pildă. Astfel cred că am contribuit substanțial la dezvoltarea condițiilor de lucru durabile. În fine, aș vrea să felicit cei trei raportori și abia aștept să continuăm discuția pe aceste teme cu dumneavoastră în lunile și în anii care urmează. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, domnule comisar. La sfârșitul dezbaterii au cuvântul pentru două minute raportorii. Prima, doamna Saifi. Euh, mulțumesc, domnule președinte. Nu avem foarte mult uh, timp la dispoziție, domnule comisar, pentru a răspunde la ceea ce tocmai ați spus. Însă vom continua discuția, după cum ați spus. Țin, în primul rând, să mulțumesc tuturor celor care au intervenit, în special raportorilor din umbră și colegilor Ianichi Jado și Alem Dezir pentru colaborarea noastră. Abordările noastre au fost complementare și ne-au eh, permis să avem un schimb de idei și am lucrat din același punct de vedere ca eh, schimburile comerciale să nu sufere de, eh, să nu ducă la o pierdere a drepturilor omului și a, a mediului va fi nevoie de timp pentru ca mentalitățile să se schimbe. Însă nu trebuie să așteptăm ca acestea să se schimbe de la sine. Uh, de aceea, măsurile propuse în diversele rapoarte pe care le-am prezentat în această seară trebuie să ne îndrepte spre o economie mai corectă și mai ecologică. Europa trebuie să se constituie într-un exemplu față de partenerii săi sociali. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Saifi. Acum domnul Jadu are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar de Iucht, pentru răspunsul dumneavoastră și pentru propunerile dumneavoastră de lucru. Am luat deja note de răspunsul dumneavoastră la capitolul climă și sper că și la celelalte puncte vom ajunge la o colaborare și la propuneri care se vor transpune în acțiuni concrete și acorduri comerciale. Pentru că, în final, faptul că negocierile comerciale din OMC, uh, care sunt extrem de complicate, sunt acum uh, oprite, uh, nu trebuie, este, poate fi văzută și ca o posibilitate ca Uniunea Europeană să integreze în acordurile bilaterale prevederi noi care să uh, arate că Uniunea Europeană vrea să uh, fie în avangarda celor care luptă pentru drepturile sociale și legate de climă. dacă vom vota acest vot, acest raport mâine, acest lucru va fi un semnal foarte puternic al Parlamentului European către Comisie și către Consiliu. Pentru a-i răspunde doamnei Stassen în ceea ce privește economia, cărțile de economie au fost scrise și după secolul XIX și uh, felul în care sunt integrate problemele sociale și de mediu în costul de producție este un element foarte important de reevaluare. Eh, și întotdeauna voi apăra suveranitatea alimentară a Uniunii Europene eh, și trebuie să combatem acordul de la Blerhaus, care este obstacolul principal în calea suveranității alimentare a Europei. Mulțumesc tuturor colegilor mei și mulțum- vă mulțumesc, domnule comisar, pentru deschiderea dumneavoastră eh, față de un acord concret. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Jadot. Și la, în închiderea dezbaterii, domnul Desir. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai rămân doar două minute. Dacă ați eh, avut o problemă de timp înainte, puteți să-mi tăiați din intervenția de la sfârșit. Mulțumesc colegilor și domnului comisar pentru răspunsul său. Ceea ce a fost eh, frapant în această dezbatere a fost un consensul Uh, majoritar între grupurile politice, că trebuie să ținem cont în politica comercială și în acordurile noastre de dimensiunea socială și de mediu. În momentul în care m-ați întrerupt pentru intervenția dumneavoastră uh, foarte interesantă care a pasionat cetățenii din întreaga Uniune, Uniune uh, spuneam că responsabilitatea socială a întreprinderilor Uh, nu poate să înlocuiască respectarea legii și responsabilitatea statelor. Și de asemenea, domnul de Gucht are dreptate că la OCDE și uh, la ONU, după cum a spus domnul, domnul Howitt, există noi evoluții propuse în ceea ce privește responsabilitatea companiilor internaționale în domeniul extracției, extracțiilor miniere eh, și uh, includerea filialelor străine în, care sunt în sfera lor de uh, influență într-un sistem de cooperare judiciară, astfel încât să, o companie să răspundă de toate acțiunile unei filiale în momentul în care se comit încălcări a unor norme sociale sau de alt fel. Sper că vom regăsi o, uh, in, o modalitate de a include aceste lucruri în acordurile de comerț uh, și de, de altfel în acordurile cu Corea și cu America Latină, începând cu dia, de la dialogul pe care l-am avut astăzi cu Comisia, trebuie să pornim uh, spre o coerență din ce în ce mai mare a